susține integrarea regională și va avea efecte pozitive asupra locuitorilor din regiunea respectivă. Facem totul pentru cetățenii noștri, de aceea am votat pentru. Mulțumesc! Grazie, onorevole Cașmarec! Mulțumesc foarte mult, domnule Cașmarec. Dau acum cuvântul domnului Pasolt, Un minut. Domnule președinte, salut această strategie ca pe un element profundamente european. Um, un stat fondator al Uniunii Europene, cum este Germania, este legat de fluviul Dunărea cu uh, multe alte state membre, de asemenea cu state candidate, cum e Croația, uh, de asemenea uh, Serbia, care dorește să obțină statutul de candidat și mă bucur că și Republica Cehă și Montenegru și alte state vor fi implicate, uh, care aparțin de Europa istoric și geografic, chiar dacă nu se află în imediată vecinătatea Dunării. Dar vă rog să nu uităm de Bavaria, Bavaria, dacă ar fi un stat independent, ar fi cel de-al doilea stat ca mărime la Dunăre după uh, România. Mă bucur că avem această strategie pentru uh, regiunea Dunării. Grazie, colega. Ora diamo la parola all'onorevole. Mulțumesc. Acum. Thank you, Mr. President. Domnul Daniel An, mulțumesc, domnul președinte. Încă o dată vedem cum prețuiește mai mult Uniunea Europeană aparențele față de substanță. Am votat mai multe rezoluții condamnând abuzurile împotriva drepturilor omului în China. Dar ce face Uniunea Europeană în lumea reală? Izolăm Taiwanul, am fost de acord în principiu să vindem uh, arme regimului comunist de la Beijing, colaborăm cu acest regim pentru a crea un rival al sistemului american de GPS Iată cum, pe de o parte, uh, susținem drepturile omului teoretic, dar pe de altă parte trimitem bani către Hamas și facem alte lucruri de acest gen. Dar ne spunem uh, nouă înșine că suntem niște băieți buni pentru că votăm rezoluții pe tema drepturilor omului. Vom trimite pe uh, doamna Ashton în Iran și în alte asemenea locuri cum putem să facem acest lucru gândindu-ne că ea nu a fost niciodată votată de către popor? În fine, aș vrea să-i felicit pe cei din Massachusetts care au uh, luat o poziție împotriva fiscalizării exagerate. Impozitele nu pot fi impuse fără consimțământul popular. O asemenea revoluție ne trebuie și în Europa. Domnule Henen, v-am acordat o jumătate de minut în plus față de ce aveați dreptul. Domnul Petroschi. Non ce? Nu e în sală. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să-mi exprim mulțumirea că Parlamentul European a adoptat rezoluția cu privire la atacurile împotriva minorităților creștine eurodeputații sunt uh, scandalizați de aceste atacuri pentru că ele merg împotriva temeliei uh, națiunilor europene. Ar fi trebuit să acceptăm două amendamente din partea grupului nostru politic care ne distanțează față de decizia Tribunalului European cu privire la crucifixuri. Îmi pare rău că nu a fost așa. Trebuie să ținem minte cât de important este creștinismul pentru istoria și cultura noastră și trebuie să promovăm și să protejăm astfel de principii atât în Europa cât și uh, în lume. Mulțumesc! și dumneavoastră v-am dat cuvântul, deși aș fi putut să nu o fac, pentru că explicațiile pentru voturi sunt uh, admisibile doar pentru strategia privind Dunărean și nu cu privire la moțiunile de urgență. Acum, după ce ați intervenit, Vreau să vă spun doar în general ca data viitoare să știți uh, care este procedura. Nu se oferă explicații pentru voturile la urgență. Încă o dată, explicațiile pentru voturi se pot da doar pentru strategia dunăreană. Următorul vorbitor este domnul Cianescu. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, Aș dori să vorbesc despre discriminarea împotriva creștinilor din Africa și Asia, dar, desigur, am să respect cele spuse de domnul președinte și am să vorbesc despre ceva foarte important, regiunea Dunării. Dunărea este cel de-al doilea fluviu ca mărime în Europa după Volga. Uh, Dunărea trece prin 10 state europene. Așadar, trebuie să acționăm responsabil în ceea ce privește această regiune. Este o parte uh, a partea țărilor din bazinul Dunării sunt într-o criză profundă acum și una dintre statele membre ale Uniunii Europene. Așadar, avem nevoie de solidaritate. Mulțumesc! Grazie per concludere, Mulțumesc. În concluzie, domnul Liberațchi. Mulțumesc, domnule președinte. Am uh, votat în favoarea rezoluției privind strategia pentru Dunăre, deoarece este o dovadă a deschiderii noastre față de regiuni anume care au ceva în comun, cum ar fi uh, acest uh, mare fluviu care trece prin această regiune. Mă bucur că amendamentele propuse nu au fost incluse. În felul acesta rezoluția este mai clară. Aș dori acum să văd uh, alte regiuni care să ajungă în centrul atenției noastre. Poate regiunea Oder, mulțumesc. Mulțumesc, domnule Liberațchi. Domnul Mezaroș, vă rog. Köszönöm, elnök úr. Én a kínai emberi joghoz Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vorbesc despre uh, subiectul China. Vreau să spun de ce am votat uh, da. Dar, dragă coleg, acest lucru nu se poate. Tocmai v-am explicat. Nu se poate. Declarațiile, explicațiile de vot nu pot fi făcute cu privire la chestiune de urgență. Dacă doriți să vorbiți, puteți să vorbiți despre strategia Dunării. Nu e vina mea, dar pur și simplu nu nu se poate face acest lucru. Bine, dacă nu mai există alți uh, colegi care doresc să ia cuvântul, procesul verbal uh, va fi prezentat la următoarea sesiune. Dacă nu există obia, obiecții, atunci declar că această sesiune este închisă.